creșterea calității evaluărilor de impact elaborate de noi. Comisia va lua o poziție în legătură cu acest raport după uh, adoptarea rezoluției. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Reding, spune președintele. Încheiem uh, dezbaterea pe această temă. Votul va avea loc mâine la ora 12 la prânz îi voi ruga pe uh, deputați să mă ierte pentru micile probleme uh, tehnice administrative pe care le-am avut în această seară. Avem acum uh, prezentarea domnului Falber în legătură cu uh, dimensiunea externă a politicilor sociale privind răspunderea socială a uh, întreprinderilor. Aveți cuvântul pentru 4 minute, domnule Falber. De. Sper că mă auziți. Încă o dată, domnule președinte, Domnule președinte, doamnă comisar, așa cum am mai spus în prezentarea mea de acum câteva minute, dimensiunea externă a politicilor sociale ar trebui să promoveze standarde de muncă și standarde sociale și în țările în curs de dezvoltare. Și în strategia Europa 2020 se pune mai mult accentul pe dimensiunea socială, mai mult decât am făcut-o uh, în strategia precedentă. Însă, raportul meu este destul de critic. Dacă ne dorim ca țările din lumea a treia cu care negociem diverse contracte și acorduri, dacă chiar ne dorim ca aceste țări să respecte principiile și normele din modelul social european, atunci trebuie ca și în interiorul Uniunii Europene aceste principii și aceste norme să fie respectate ad literam. Și dacă ne dorim ca aceste acorduri și contracte să fie onorate de ambele părți, noi Trebuie, în primul rând, să ne uh, îndeplinim obligațiile care ne revin, pentru că în multe din aceste state, întreprinderile europene violează principiile de bază ale Organizației Internaționale a Muncii. Încă de la începutul anilor 70 discutăm despre norme sociale și responsabilitatea um, um, întreprinderilor, însă nu ne putem mulțumi numai cu uh, o cerință pe care, uh, cu așteptările pe care le avem față de întreprinderile uh, um, europene și să lăsăm pe seama lor respectarea normelor sociale. Multe dintre întreprinderi nu respectă, cum spuneam, aceste norme. Eu am evaluat mai mult de 150 de mari întreprinderi și am ajuns la această concluzie că ele nu au deloc un comportament responsabil din punct de vedere uh, social. De aceea am criticat în raportul meu această stare de fapt și, cum spuneam, dacă noi uh, Uh, înșine nu respectăm normele uh, uh, Organizației Internaționale a Muncii, atunci nu ne putem aștepta ca partenerii noștri să o facă. Recent am discutat despre directiva normei de lucru și această directivă avea prevederi care contraziceau un acord și o convenție de la uh, OIM votată încă din 1975. Oricum mă bucur de faptul că această directivă până la urmă nu a fost votată de plenul Parlamentului. Nu are sens să mai insist, toată lumea înțelege foarte bine despre ce este vorba. Trebuie să promovăm respectarea demnității umane, respectarea drepturilor sociale și trebuie să punem în practică uh, noi mai întâi ceea ce le cerem altora să facă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Falbră. Trecem acum din nou la o rundă de intervenții spontane și acum are cuvântul dom- domnișoara Băsescu. Eu vreau să vorbesc la instrumentul de finanțare și nu e acest raport. Ja, dabei handelt es sich um den nächsten Bericht. Ich darf dann Sigur, acesta este următorul raport. Atunci, doamna Dancila are cuvântul statisticile europene arată că mai bine de jumătate dintre lucrătorii din uniune cu precădere cei imigrani nu beneficiază de protecie socială. de aceea consider că protecia socială a lucrătorilor în uniunea europeană are nevoie de promovarea unor standarde comune de bază concomitent cu impunerea unor sanciuni în cazul încălcării legislaiei în vigoare ratificarea cartei sociale europene revizuite a impulsionat reformele interne în domeniul social la nivelul statelor membre ale uniunii facilitând totodată procesul de armonizare a legislaiilor naionale cu reglementările comunitare ea are semnificaia unui angajament politic de promovare i asigurare a standardelor sociale de adaptare a mecanismelor legale i instituionale la standardele i valorile specifice democraiilor europene. drepturile sociale stipulate de acest tratat corespund dreptului social comunitar i standardelor în domeniu din statele membre ale uniunii europene. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Dăncilă. Acum are cuvântul doamna Stanoca, dacă aici doriți să luați cuvântul pe această temă. Domnule. Dat fiindcă că sunt raportor din umbra din partea verzilor, aș vrea să prezint poziția noastră pe acest raport. Întâi de toate, apreciem faptul că textul final va fi îmbunătățit mâine prin vot și este suficient de puternic pentru a trece de vot. Vrem să subliniem faptul că rolul Organizației Internaționale al Muncii trebuie să fie uh, consolidat. Responsabilitatea socială a întreprinderilor este un lucru foarte bun dar, în primul rând, statele și organizațiile internaționale trebuie să se implice. Nu considerăm că trebuie să fie evitate standarde obligatorii în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor. Încălcarea principiilor fundamentale și a drepturilor muncii nu pot fi invocate sau utilizate pentru a oferi avantaje legitime și trebuie să ne consolidăm relațiile cu partenerii noștri pentru a ne asigura că sunt respectate condițiile decente de muncă și standardele de muncă. Mulțumesc. Doamna Figherei doare cuvântul. Mulțumesc. Convenția OIM din 2010 pe Securitate Socială subliniază faptul că există un mare procentaj de lucrători care nu au asigurări sociale și companiile au o responsabilitate față de acești lucrători. Comisia Europeană negociază acorduri de liber schimb cu țări care nu oferă măsuri de asigurări sociale lucrătorilor lor și uh, în aceste negocieri nu cere să se respecte dreptul lucrătorilor la negocieri colective, la încheierea de acorduri cu companiile. Compania nici nu solicită uh, finalizarea angajărilor precare îmbunătățirea condițiilor de muncă, um, eliminarea muncii în rândul copiilor. Situația este departe de a fi mulțumitoare și cred că acum Comisia trebuie să facă eforturi pentru a îmbunătăți situația. Mulțumim, doamnei Figueiredo. Domnul Pașca are cuvântul. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportor. Este adevărat că chiar și în interiorul Uniunii Europene protecția socială a lucrătorilor este uh, foarte adesea uh, insuficientă, în special în ceea ce privește lucrătorii uh, migranți, oamenii care trebuie să se mute în străinătate pentru a lucra, adesea ei nu vorbesc limba să respective, nu cunosc regulile statului respectiv și uh, nu sunt într-o poziție favorabilă în comparație cu lucrătorii locali, însă cred totuși că este necesar ca Uniunea Europeană să încerce să se asigure că regulile și convențiile Organizației Internaționale a Muncii se aplică și în acordurile internaționale cu uh, țările terțe, știind că piața muncii în Asia, în Africa și în alte regiuni ale lumii uh, sunt așa cum sunt, cred că trebuie să ne asigurăm că situația lucrătorilor din aceste regiuni se îmbunătățește și ea semnificativ. De aceea, personal susțin uh, propunerile raportorului și cred că acest raport deschide calea către îmbunătățirea regulilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pașca. Doamna Țicau, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Uh, vreau și eu să felicit uh, raportorul uh, și în același timp să solicit Comisiei Europene să ia măsurile necesare astfel încât companiile europene să respecte principiile și valorile europene și atunci când operează pe teritoriul altor țări Uh, uniunea europeană trebuie să promoveze modelul social european uh, i de aceea este extrem de importantă respectarea principiilor i valorilor uniunii europene. regretăm faptul că uniunea europeană nu dispune de o formulă omogenă pentru introducerea unei clauze sociale în toate acordurile comerciale bilaterale. Uh, vreau să precizez doamnă comisar uh, uh, a fost votat de curând un acord orizontal privind aviaia civilă între uniunea europeană i canada este cel mai ambiios acord de acest tip semnat de uniunea europeană cu toate acestea el nu prevede clauze sociale. ambele pări s au angajat să lucreze i să construiască în acest domeniu dar din păcate ă, subliniez regretăm faptul că uniunea europeană nu dispune de o formulă omogenă pentru introducerea unei clauze sociale în acordurile internaionale. Mulțumesc. Urmează acum procedura intervențiilor spontane. Domnul Hewitt începe. Mulțumesc. Această abordare a, a politicii sociale este una foarte utilă și participă la responsabilitatea socială a întreprinderilor. Avem ocazia să influențăm Comisia a, înainte de comunicarea sa referitoare la responsabilitatea socială. Le cerem să păstreze o definiție deschisă a acestei responsabilități, să revină la principiul convergenței și a, la inițiativele private și voluntare clare ale responsabilității sociale, să facă propuneri concrete pentru implementarea unor standarde globale RSC, uh, pentru implementarea standardelor globale, pentru respectarea drepturilor omului și să respecte principiile integrate care um, să ducă la posibilitatea unei legislații mai echilibrate în acest domeniu și, de asemenea, să crească nivelul de responsabilitate a întreprinderilor europene, care trebuie să răspundă la neajunsurile identificate de, în studiul de la Edinburgh al Comisiei. Mulțumim domnului Howitt. Aici am încheiat procedura intervențiilor spontane și dau acum cuvântul doamnei vicepreședinte Reding pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. În numele colegului meu, Laslo Andor, doresc să salut faptul că moțiunea de rezoluție pentru discuțiile de astăzi abordează așa de multe aspecte importante ale dimensiunii externe a politicii sociale. Comisia sprijină cooperarea la nivel global cu obiectivele de angajare și sociale care însoțesc obiectivele economice. În special, sprijinim continuarea discuțiilor și coordonarea eforturilor în cadrul G20. În acest sens, pregătirea întâlnirilor ministrilor muncii și angajării la nivelul G20 arată care sunt tendințele la nivel mondial. De asemenea, sprijinim o strânsă coordonare între organizațiile internaționale Menționez OECD și Organizația Internațională a Muncii, lucru esențial pentru a ajunge la un cadru echitabil, omogen la nivel internațional și pentru stabilirea de standarde de muncă internaționale. Cea de 100-a sesiune a OIM a început săptămâna trecută și se va axa pe o nouă convenție OIM asupra lucrătorilor uh, interni, aspecte care au fost discutate aici de curând, protecția socială și dezvoltarea inițiativelor pentru protecția socială reprezintă un alt domeniu de interes pentru conferința OIM de anul acesta. Vom urmări îndeaproape discuțiile referitoare la implementarea standardelor de muncă prevăzute în Convenția OIM. De asemenea, aș dori să subliniez faptul că uh, salutăm accentul pus prin această moțiune de rezoluție asupra necesității UE de a promova standardele esențiale și o decentă, uh, o agenda muncii decente, inclusiv uh, politica de nediscriminare, acestea fiind valori universale. Comisia va continua de asemenea să promoveze o dezvoltare durabilă, muncă decentă, standarde echitabile, responsabilitate socială a întreprinderilor și în alte domenii, cum ar fi politica comercială și de dezvoltare. În 2011, Comisia intenționează să prezinte o comunicare referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor pentru a sublinia propuneri pentru viitoare acțiuni la nivel internațional, inclusiv promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor în raporturile cu țările partenere. După părerea noastră, implicarea întreprinderilor este esențială pentru a aborda aspecte cum ar fi angajarea tinerilor, formarea acestora, Um, forța de muncă, sănătate, diversitate, restructurare responsabilă, dezvoltare locală, mai ales având în vedere dificultățile cu care Europa se confruntă în prezent în ceea ce privește economia și finanțele. Mulțumim, doamne comisar. Am încheiat discuțiile pe acest raport. Votul este mâine la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Mitchell privind instrumentul de finanțare a